Diamo inizio. Vom începe. Diamo inizio alla nostra commissione. Începem așadar uh, lucrările comisiei noastre cu punctul 7. Poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu. Trebuie să ne exprimăm avizul pe trei puncte. O să-i dau cuvântul lui Merit McGuinness ca să ne țină la curent cu evoluțiile proiectului de aviz. Și apoi vom trece la votare. Merit. Thank you, Chair. Really, at this point... Mulțumesc. Voi fi foarte concisă, avizul este scurt și concis și colegii cunosc conținutul. Vreau să vă spun că Comisia de buget va vota partea de agricultură din uh, bugetul global în această după-amiază și după aceea va trebui să avem o discuție despre modul în care a decurs acel uh, vot. Știți că uh, cele trei amendamente pe care le votăm în această după-amiază, eu, votez, eu propun să le respingem. Conținutul este destul de clar și cred că colegii vor accepta recomandarea mea de vot. Mulțumesc! Mulțumesc, Merit!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 Așa cum vă spuneam, vom trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. Și îi vom da cuvântul domnului Tarabela, care trebuie să plece puțin mai devreme astăzi am uh, adoptat deja această modificare a ordinii de zi ieri. Este vorba despre un cadru de politică al Uniunii Europene în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară. Mered, doreai să iei cuvântul? Bine. Așadar, cadrul strategic al Uniunii Europene pentru uh, țările care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește securitatea alimentară. Uh, raportor pentru aviz, domnul Marc Tarabella. Comisia noastră este responsabilă, deci, de elaborarea unui aviz privind comunicarea Comisiei și voi da cuvântul lui Marc, care ne va prezenta acest aviz. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că ați modificat uh, orarul pentru a îmi permite să iau cuvântul. Într-adevăr, acest raport trebuia să aibă un um, număr de caractere limitat și nu este atât de complet pe cât aș fi dorit. De aceea, încă de la început, și o să repet și la sfârșit, o să vă rog să nu um, modificați acest aviz în sensul unor teme care nu sunt de competență agricolă. În uh, expunerea mea voi vorbi despre câteva subiecte care sunt foarte importante pentru mine. Și o să mă acces pe 10 puncte într-un mod foarte succint. În primul rând, Țin să mulțumesc uh, serviciilor de secretariat ale Comisiei, doamnei Sefrisberger, care mi-a dat uh, câteva recomandări, câteva sfaturi foarte importante și mulțumesc serviciilor Comisiei pentru comunicarea sa privind dificultățile alimentare, securitatea alimentară în țările în curs de dezvoltare principiul de bază, necesitatea unei uh, conștientizări a statelor membre pentru identificarea de investiții, pentru o garantare a securității alimentare în țările cele mai afectate. Trebuie să profităm de acest aviz pentru a reafirma dreptul la hrană și la producția alimentară. Suveranitatea alimentară este un uh, termen pe care îl prefer termenului de securitate alimentară. Securitatea alimentară înseamnă mai degrabă conformitatea produselor și caracterul lor nenociv. În schimb, suveranitatea reprezintă posibilitatea ca fiecare regiune din lume, fiecare stat să poată să producă alimente pentru ca populația sa să nu mai sufere de malnutriție. Așadar, suveranitatea alimentară trebuie să fie recunoscută și susținută de Uniunea Europeană și măsurile care vor fi luate în viitor la nivel european trebuie să țină cont de dreptul fundamental la hrană. În al treilea rând, 70% din persoanele care suferă de foame în lume fac parte din mediul rural și o soluție pentru a remedia această situație este de a încuraja agricultura de subzistență. și trebuie să dezvoltăm strategii pentru a favoriza micile exploatații agricole, să punem accentul pe rolul important al femeilor și al cooperativelor de mici producători și să generalizăm împrumuturile și microcreditele. Al patrulea punct, Uniunea Europeană trebuie să, subțin, să susțină acorduri comerciale regionale pentru a încuraja producțiile locale și pentru a permite o dezvoltare economică care să um, pună în valoare agricultura. Al cincilea rând, libera liberalizarea, uh, speculările și volatilitatea prețurilor. Avem nevoie de o piață agricolă mai um, transparentă care să garanteze uh, rolul producătorilor, apoi produse mai uh, durabile care să aibă un consum mai redus de energie. 7 utilizarea non-alimentară a produselor agricole, cum, e, cum sunt um, biocarburanții, care sunt uh, extrem de importanți pentru viitor. Uh, și apoi, uh, de asemenea, trebuie să avem grijă să nu punem în concurență uh, producția alimentară și producția de energie. 8. Uh, dreptul funciar trebuie să fie uh, protejat, terenurile trebuie să fie accesibile pentru toată lumea. Punctul 9 implementarea unui proiect de educație și formare care să creeze locuri de muncă, care să permită tinerilor să urmeze studii uh, de agricultură pentru a putea gestiona într-un mod um, durabil și cu mai puține costuri uh, terenurile agricole, limitând astfel exodul rural și luptând împotriva sărăciei. Și întărirea sărăciei, uh, întărirea, am cer scuze, cercetării, întărirea cercetării prin finanțările furnizate de Uniunea Europeană, Uh, trebuie să ținem cont de politica de natalitate, ea trebuie să fie coerentă. Un alt domeniu de luat în considerare epidemia de SIDA care continuă să facă ravagii și care continuă să facă să eșueze politicile de dezvoltare. Uh, combaterea um, corupției, iarăși un concept care toată lumea este de acord, de aceea revin la ceea ce spuneam uh, la început. Dacă doriți să depuneți amendamente, voi asculta cu mare atenție tot ce aveți de spus, mai ales raportorii din umbră, dar uh, vă rog să nu intrați în amendamente care vorbesc despre încălzire uh, climatică, despre uh, alte aspecte care nu ar face decât să îngreuneze conținutul textului. Cred că trebuie să profităm de acest aviz pentru a afirma că agricultura și schimburile comerciale regionale trebuie să fie subliniate în cadrul strategic al Uniunii Europene pentru um, asistarea, pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare care se confruntă cu provocări din punct de vedere al securității alimentare. Vă mulțumesc și uh, ascult acum uh, propunerile dumneavoastră. Grazie, Marc. Adesso do subito la parola a... Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei McGuinness și apoi Elizabeth Iegle. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru acest aviz. Voi susține toate observațiile sale, mai ales cel uh, legat de uh, ajutorul bugetar al Uniunii Europene. Uh, Cam 17% din acest uh, ajutor a fost acordat în anii 90 uh, țărilor în curs de dezvoltare. În 2008 această cifră este de numai 8% și cred că trebuie să spunem în Comisia Agri că uh, trebuie, Uniunea Europeană trebuie să își reafirme angajamentul față de sprijinirea agriculturii în țările în curs de dezvoltare, pentru că aceasta face parte din problemă și face parte din motivul pentru care transferul de cunoștințe, cercetarea și toate celelalte aspecte importante pe care le-ați ridicat nu uh, au fost puse în aplicare în favoarea țărilor în curs de dezvoltare. Dacă aceste lucruri figurează în avizul dumneavoastră, atunci este un lucru bun. Dacă nu, el, ele trebuie să fie reflectate ca punct de vedere al Comisiei Agri. Am discutat ieri despre dreptul la hrană și despre modul în care Uniunea Europeană poate uh, sprijini acest drept. Trebuie să sprijinim exploatațiile de mici dimensiuni, agricultura de subsistență și uh, subliniez că nicio țară nu-și poate dezvolta economia fără a-și dezvolta agricultura de bază și trebuie să ne asigurăm că um, fondurile uh, de dezvoltare sunt orientate către acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, Mered. Elizabeth Iegle. Și apoi Martin. Danke. Vă mulțumesc. I-am mulțumit uh, domnului raportor uh, Tarabella uh, și sunt de acord cu, și cu ceea ce a spus Merit. Um, suntem criticați, eu cel puțin sunt criticată de foarte multe organizații că nu investim suficienți bani. Însă dacă este să analizăm lucrurile cu atenție, multe mijloace uh, financiare sunt investite în, în proiecte de dezvoltare. De aceea trebuie să ne uh, asigurăm că acești bani merg în aceste proiecte de dezvoltare, de uh, asigurare a suveranității alimentare. Uh, un alt punct important este că în calitatea noastră de europeni avem uh, o sarcină pe uh, plan exterior. Trebuie să discutăm cu guvernele și să negociem cu guvernele ca acestea să urmeze uh, dorințele noastre. Acolo unde există foame peste tot în lume, trebuie să ajutăm oamenii care suferă însă pentru a ajuta pe acești oameni avem nevoie și de colaborarea guvernelor. Și dacă acest lucru este menționat, atunci eu nu aș înainta niciun uh, amendament. Însă pentru mine este important să fie menționat acest lucru. Îți mulțumesc, Elizabeth. Martin Heusling are cuvântul. Raportul uh, este important și pentru punerea în aplicare a obiectivelor uh, mileniului. Și cred că rezultatul ultimei uh, întâlniri a șefilor de guvern din New York nu este unul uh, mulțumitor. După părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să transmită mesaje foarte clare în acest domeniu pentru a rezolva problema mondială a foametei. Îl sprijin pe domnul Tarabella acolo unde cere sprijinirea țăranilor din uh, lumea a treia. Este un aspect foarte important și uh, mă bazez aici pe raportul agricol mondial care a fost publicat în urmă cu 2 uh, ani și în care tocmai sprijinirea uh, acestor mici uh, fermieri este uh, un uh, aspect foarte important. În plus, dreptul de proprietate asupra terenului este un aspect foarte, este un aspect foarte important. Și aici trebuie să discutăm care este situația concretă a a terenurilor, cine, uh, cine profită de aceste terenuri și de aceste foarte important să discutăm situația legală a acestor terenuri în acest raport. Și alte teme au fost uh, uh amintite de, că, de către domnul Tarabela, de exemplu, uh, carburanții uh, biologici, bio, și uh, este important să nu fie uh, afectată producția de uh, culturi pentru alimentație. Și trebuie să fim atenți în ceea ce privește importurile de biocarburanți în Uniunea Europeană, pentru că nu există terenuri nesfârșite pe care, le, pe care să le avem la dispoziție și nu întotdeauna uh, acești biocarburanți, producerea acestor biocarburanți sunt în avantajul țărilor producătoare. Cred că ne putem lega de foarte multe puncte care sunt amintite în raportul agricol mondial și nu trebuie să uităm de aceste aspecte în momentul în care avem această dezbatere. Îți mulțumesc, Martin. Acum are Albert Des cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele afirmate deja. Cred că Marc Tarabella este o persoană foarte responsabilă care va depune o muncă de foarte mare calitate. În zilele trecute am uh, purtat discuții cu reprezentanții ai uh, uh, fermieri din Africa și am aflat acolo lucruri care m-au șocat. Mi s-a spus, de exemplu, că în în Congo, chinezii au cumpărat 2,8 milio- uh, milioane de hectare de pământ. Și acest lucru nu se întâmplă doar în Congo, ci și în alte uh, țări. De exemplu, și indienii sunt foarte implicați în această activitate de cumpărare de teren și cred că trebuie să începem să discutăm despre această temă. Reprezentanții organizațiilor uh, din Africa m-au rugat ca Uniunea Europeană să se intereseze uh, de această temă, deoarece se tem că uh, li se va uh, lua terenul și, ca urmare, situația va fi înrăutățită pentru sectorul agricol din Africa. De asemenea, s-au exprimat critici aspre în legătură cu politica de dezvoltare a Uniunii Europene în Africa în general. Și această politică trebuie să fie axată mai clar pe anumite obiective clare pentru a putea fi siguri că această politică se desfășoară în interesele fermierilor uh, din Africa. Trebuie să ne asigurăm că uh, China nu se va poziționa atât de bine în Africa cât își doresc ei. Îți uh, mulțumesc, Albert. Acum are cuvântul domnul Iar. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Tarabella că a lucrat la acest uh, raport. Cred că acest raport ne oferă și uh, șansa de a discuta uh, as- aspectele agricole dintr-o perspectivă europeană și doresc să uh, amintesc aici trei puncte care ar putea fi introduse în raport. În primul rând, combaterea uh, foametei nu trebuie să se bazeze doar pe ajutoare de uh, urgență. După părerea mea, este foarte important să existe uh, condiții democratice stabile în țările în curs de dezvoltare și să nu există o corupție în aceste țări. Pentru că altfel nu poate exista o, agric- o agricultură durabilă în uh, țările respective. Al doilea punct important îmi doresc și nu vreau să fie o laudă de sine, însă îmi doresc în ceea ce privește reformele care uh, s-au manifestat, la care, pe care le-a făcut în ultima vreme în ceea ce privește renunțarea la subvenții de export, ca aceste reforme să contribuie la dezvoltarea uh, unei agriculturi durabile în țările în curs de dezvoltare și ne dorim renunțarea la aceste uh, subvenții pe plan mondial, de fapt. Al treilea rând, după părerea mea, încă în, în această uh, politică de dezvoltare noi suntem uh, uh, priviți ca cei răi, cei care influențăm în rău politica de dezvoltare și, după părerea mea, acest lucru este fals. Politica agricolă europeană este mult mai bună decât se uh, spune despre ea că ar fi. În plus, cred că ar trebui să um, avem curajul să analizăm ce, cât de eficient este, sunt mijloacele, cât de eficiente sunt mijloacele financiare pe care noi le investim în politica de dezvoltare. Aceste mijloace uh, financiare Uh, trebuie analizată pentru a vedea cât de, eficientă, cât de eficient sunt folosită, pentru că doar așa putem uh, corecta greșeli dacă acestea există. Vă mulțumesc. Domnul Ashford are cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Um, sunt de acord cu foarte multe din remarcile făcute deja. Știm că populația mondială va continua să crească și uh, am văzut uh, ce s-a întâmplat cu uh, mulți oameni uh, săraci care în uh, momentul în care uh, nu mai sunt săraci, își doresc, desigur, să uh, consumă și alimentele normale într-o țară normală. Și știm ce efecte are acest lucru. Uh, Știm care sunt și efectele schimbărilor uh, climatice uh, asupra uh, um, produselor agricole, știm care este situația cu biocarburanții și de toate aceste efect, toate aceste efecte se răsfrâng în modul cel mai direct asupra oamenilor săraci. Și după drept consecință, Națiunile Unite au uh, lansat un uh, avertisment în, uh, în această uh, privință, uh, cerând o creștere a proviziilor alimentare cu 50% până în anul 2050. După părerea mea, țările în curs de dezvoltate, țările dezvoltate au o responsabilitate mai mare. Să nu uităm că Uniunea Europeană este unul din cele mai mari uh, importatori de alimente și conse- consecința unor importuri atât de imense este faptul că cresc prețurile pe plan mondial. Și Doresc să repet faptul că Uniunea Europeană, că în calitatea noastră de cel mai mare importator de alimente, contribuie în mod direct la creșterea prețurilor uh, pe plan mondial și astfel uh, cei mai săraci oameni de pe această planetă sunt puși în situația în care au și mai puțin uh, pe masă. Și cred că în aceste condiții țările dezvoltate au obligație morală de a avea o politică comună agricolă, agricolă care să ne permită extinderea producției pentru a ne satisface propriile uh, cerințe și în același timp să există mecanisme care să asigure neexistența acestor efecte negative asupra țărilor din lumea treabă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silvestris. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului din umbră de la PPE, care a, uh, și iau cuvântul acum. Vreau să mulțumesc și domnului Tarabela, cu care sunt întru totul de acord. Aș dori totuși să vă spun că prima dată când se discută raportul privind contribuția Uniunii Europene pentru țările în curs de dezvoltare avem uh, pacul, tratatul de la Lisabona și mi se pare că poziția Uniunii Europene devine din ce în ce mai importantă. Aș dori să mă refer la comunicarea Comisiei Europene. Cred că în următorii ani Europa ar trebui să-și dubleze producția alimentară pentru a răspunde nevoilor populației mondiale, care va crește cu 3,5 milioane de oameni până în 2050. Trebuie să producem mai mult, mai bine și în mod durabil, mai durabil. Avem aici patru factori care au dus la o creștere rapidă a cererii mondiale. Este vorba de o creștere a cererii în țările în curs de dezvoltare, mm, producția producția, um, aliment, producția de plante pentru uz ne, nealimentar, cum ar fi biocarburanții. Și mai apoi uh, este vorba și de condițiile climatice care uh, ne-au um, îngreunat uh, activitatea de control a efectelor negative. În ceea ce privește raportul, nu ar fi binevenit să înaintăm prea multe amendamente pentru a nu-l îngreuna. În ceea ce privește zonele rurale în curs de dezvoltare și efectele crizei alimentare, precum și fluctuațiile pieței, incapacitatea de a răspunde acestora, trebuie să avem noi tehnologii care să sporească producția de, de alimente, furaje și energie. În același timp, toate aceste măsuri trebuie să fie însoțite de un ajutor dat culturilor tradiționale. Trebuie să avem uh, o, trebuie să se sporească producția, trebuie să scadă costurile la consum, uh, să se majoreze veniturile fermierilor și avem nevoie și de cele mai bune practici agricole pentru a încuraja creșterea în egală măsură. Avem nevoie de un sistem agricol matur în ceea ce privește practicile de cultivare și autosuficient pe plan energetic. Aș dori să pun accentul pe următoarele lucruri. Avem nevoie de autosuficiență, energetică pentru producția agricolă. Acest lucru este crucial și o tranziție eh, esențială, ceea ce va face ca mm, instrumentele de producție să nu mai depindă de fluctuațiile pieței energetice. Deocamdată, pe acest plan, Europa nu este autonomă și autosuficientă. Trebuie să sprijinim biocarburanții de a doua generație, care se bazează pe deșeuri. Am văzut cu toții cum producția de biodiesel uh, din porumb uh, a dus la creșterea semnificativă a prețului porumbului. Acesta a fost un avantaj energetic, dar o mare problemă din punct de vedere a producției alimentare. Dar să nu uităm de deșeuri, trebuie să le folosim și pe acestea pentru producția energetică. Domnul De Castro știe foarte bine, noi folosim aceste deșeuri în scopuri energetice, folosim și sâmburii Uh, de măsline pentru producție de energie. Până la urmă nu e vorba de produse comestibile, nu-i așa? Noi dorim uh, să sporim impactul agriculturii uh, biologice care ne va permite poate să, um, să reducem acest dezechilibru. În Europa problema este că avem nevoie de mai multe terenuri pentru, pentru a crea aceleași cantități de agricole pentru consum și pentru folosire energetică. S-a vorbit și despre rolul femeilor în agricultură, este, nu putem să vorbim despre paritate aici. În sectorul agricol acest aspect este unul foarte important care devine din ce în ce mai analizat. Dar proasta administrație, corupția pot duce la discriminări între diversele grupuri, mai ales în detrimentul femeilor și uh, al minorităților etnice. Aștept un text final din partea domnului Tarabela pentru a putea uh, și sunt deschis uh, cooperării. Luis Capula Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să adaug prea multe, dar uh, aș dori ca grup... n-aș dori ca grupul socialist să, nu să nu laude activitatea desfășurată privind acest subiect de mare actualitate de care s-a ocupat domnul Tarabella și în ciuda uh, faptului că domnia sa știe foarte bine cât de mult îl susținem, aș, am dorit să îmi exprim uh, sincere felicitări în mod public. Mulțumesc. Doamna Paulson. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mulțumesc uh, mult și raportorului. Ne confruntăm cu două probleme mari în acest context. În primul rând, s-a referit și domnul Des la acest lucru. Este vorba de faptul că se cumpără terenuri agricole, suprafețe foarte mari de terenuri agricole um, în țări sărace dar pe termen lung uh, s-ar putea ca um, hectare de teren fertile să, să fie vândute. Și s-ar putea ca acest uh, lucru să fie cea mai mare amenințare pentru Africa în ziua de astăzi. O altă amenințare pentru, țări, pentru toate țările este că uh, țările bogate au posibilitatea, au bani și au dorința de a cheltui fonduri pentru a folosi uh, combustibil produs uh, din um, din uh, um, produse agricole și astfel luăm mâncarea de la gura omenirii. Nu putem să facem acest lucru. Nu putem să, să facem acest lucru în detrimentul produselor alimentare. O altă chestiune care se referă în mare parte la Africa este lipsa de structuri de proprietate. Cine este proprietarul terenurilor uh, agricole? Poate uh, utilizatorii pe scară mică a solului. Aceștia au dreptul de proprietate? Iată un domeniu uh, înspre care ar trebui să canalizăm mult, mult ajutor pentru dezvoltare, pentru a crea structuri necesare în societate care să mențină statul de drept și uh, respectarea drepturilor în aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Clas. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. După părerea mea, acest raport este o foarte mare provocare, însă și o foarte bună șansă și de aceea îi cer colegului Tarabela să folosească această șansă. Trebuie să transmitem foarte clar ce facem pentru uh, securitatea noastră uh, alimentară și cum contribuim la suveranitatea alimentară din țările uh, în curs de dezvoltare. Este un lucru pe care nu-l înțeleg. Indiferent în ce direcție mergem în această dezbatere, există întotdeauna uh, fenomenul în care se dă vina, o, o parte de vina pe cealaltă. Avem acum uh, posibilitatea de a întări, de exemplu, politica agricolă comună. Și nu cred că nu înțeleg de ce noi uh, aici în această comisie nu știm uh, ce face stânga, stânga nu știe ce face dreapta și nu înțeleg de ce nu în uh, cadrul uh, acestei politici nu putem să uh, transferăm, de exemplu, supraproducția în zonele unde este nevoie de aceste alimente. Am putea astfel să ne ajutăm în, uh, în aceste situații grele și Direcția Generală pentru Dezvoltare spune că de aceste lucruri se ocupă Direcția Generală de Agricultură și această situație cred că este inacceptabilă. Cred că trebuie să începem să colaborăm mai mult uh, și cred că astfel putem uh, avea mai, mai multe succese și este, după părerea mea, o abordare foarte bună. Vă mulțumesc. Bine, onorevole clasă, adesso Vacevoschi. Mulțumesc. Acum domnul președinte Varcevoschi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia discuției privind acest raport, cred că ar trebui să ne gândim mai mult care este, care este situația propriei noastre politici agricole s-a spus că trebuie să dublăm producția până în 2050 și ni s-a vorbit despre achiziționarea de terenuri agricole în Africa. Cred că indienii și chinezii cumpără aceste terenuri agricole fiindcă au mai multă imaginație decât noi, pur și simplu. Acum uh, spunem că cine deține petrol are puterea, dar pe viitor vom spune că cine are terenuri uh, deține puterea. Alimentele vor fi foarte scumpe și vom scoate mulți bani din buzunar dacă nu uh, schimbăm politica agricolă. Avem nevoie de un proces de reflexie foarte aprofundată, fiindcă la nivel european se limitează producția agricolă și avem această uh, uh, decuplare Um, a proprietății terenurilor și producției agricole, trebuie să ne gândim cum vom face față provocărilor pe viitor, cum ar fi lipsa de alimente care va deveni alimentele vor deveni o marfă strategică. Trebuie să ne pregătim pentru această perioadă și nu am făcut acest lucru. În continuare, noi suntem importatori de alimente și nu vom face decât să importăm mai mult dacă nu ne schimbăm politica. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Albertes, mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să completez uh, cele spuse deja. Mi s-a spus că uh, în Congo, așadar, chinezii sunt proprietarii a 2,8 milioane de hectare și acolo nu se cultivă alimente pentru populația africană, ci acolo există livezi și fructele din aceste livezi sunt apoi exportate în Europa și uh, cei din uh, Africa mi-au mai spus ceva. Aproximativ un milion de chinezi uh, există și se plimbă acum prin Africa și unde încearcă să-și mărească influența. Există un alt aspect pe care aș dori să-l abordez. Multe probleme legate de uh, suveranitatea alimentară din Africa sunt cauzate uh, acolo. Astăzi, uh, de exemplu, în Zimbabwe există o, fo- o, o foamete uh, răspândită, deși uh, situația agricolă nu ar, ar, ar, ar permite hrănirea întregii populații. De exemplu, Zambia ar putea asigura în proporție de 70% alimentele pentru populația proprie, Însă, uh, guvernul uh, zambian a, adus 27 de experți africani pentru a uh, își oferi sfaturile în domeniul respectiv și în timp foarte scurt s-a ajuns la asigurarea siguranței alimentare în proporție de 100% doar prin ajutorul acestor experți. Așadar, acest proces de consiliere la fața locului cred că ar fi unul foarte important uh, în sensul asigurării producției agricole la fața locului. Și uh, cred că trebuie să ne ocupăm mai mult de acest lucru decât am făcut-o în trecut. Vă mulțumesc. A tutti colleghi, adesso prima di dare la parola al rappresentante della Commissione. Mulțumesc tuturor colegilor înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, Vim o să întreb domnul Tarabella dacă dorește să ia cuvântul acum sau uh, după aceea. Acum, pe scurt, domnule președinte, am luat notă de tot ce s-a spus și mă bucur că tendința generală a raportului se bucură de un asentiment aproape complet, dar uh, bineînțeles uh, că o să analizez uh, amendamentele și o să le includ pe cele care mi se par interesante, mai ales în ceea ce privește principii care trebuie subliniate. Într-adevăr, nu am spus totul la început uh, și uh, domnul Iar și alții au menționat lucruri pe care le-am, le-am inclus deja, poate mai trebuie finisat, dar nu am avut timp să vă explic totul în prezentarea mea inițială. Uh, Uh, domnul Silvestri și alții um, raportori fictivi, nu-i cunosc pe toți, dar uh, sunt gata să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să ne gândim la, să discutăm amendamente, posibilități de compromis. Cred că lucrurile vor merge bine, fiindcă cu toții dorim uh, să punem accent pe agricultură și pe schimburi regionale. Avem nevoie de stabilitate politică, bineînțeles. Nu am spus acest lucru la început, fiindcă nu am dorit să aduc și alte, uh, și alte um, argumente în afara agriculturii, dar în momentul în care vorbim despre, um, despre eliminarea datoriilor, aici se pun și alte probleme. Iată ce voiam să vă spun deocamdată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Comisia are cuvântul raportorului pentru Thank you, Mr. Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru o prezentare foarte bună a celor 10 puncte importante ale comunicării. Comunicarea se referă la, la reacția față de securitatea alimentară, combaterea foametei. 25 de milioane de oameni încă nu au acces la o alimentație suficientă și ce poate face Uniunea Europeană în acest sens. Comunicarea este o prioritizare uh, foarte clară în favoarea uh, micilor agricultori și uh, în uh, Parlament s-a subliniat foarte bine acest lucru. Aș dori și eu să vorbesc despre câteva aspecte. În primul rând, comunicarea a fost însoțită de o altă comunicare din partea colegilor de la DG ECO referitoare la asistența alimentară în zonele unde există o foamete acută, unde uh, există situații de urgență. Ei bine, pentru aceste cazuri, comunicarea despre care vă vorbesc stabilește liniile directoare. Cele două comunicări au fost elaborate în același timp, arătând că în cadrul comisiei uh, mâna dreaptă și mâna stângă știu una de alta și uneori chiar uh, deseori lucrează împreună de aceea la DG Agri, de fiecare când ne ocupăm de foamete și de partea legată de agricultură din acest domeniu, ei bine, trebuie să ne referim și la aceste aspecte. Mai voiam să spun că în țările în curs de dezvoltare mai există o problemă destul de gravă și anume achizițiile de terenuri la scară mare. Comunicarea Comisiei arată mai multe modalități prin care am dorit să ne implicăm în rezolvarea acestei probleme, mai ales în Africa. Uh, terenurile nu sunt singura problemă acolo, este vorba și despre accesul la resurse. În foarte multe cazuri, terenurile și apa merg împreună și cred că acest lucru este reflectat și în uh, avizul uh, raportorului dumneavoastră. În ceea ce privește reacțiile mele legate de discuția pe care am ascultat-o. Sigur că mi-aș Sigur că dacă raportorul dorește să obțină clarificări din partea noastră, suntem la dispoziția dumneavoastră uh, și vă doresc multă înțelepciune în uh, elaborarea concluziilor finale. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc. Atunci îi mulțumesc uh, comisiei pentru intervenție. Marc, Vom lucra pe acest proiect de raport uh, și ne vei prezenta raportul în următoarea reuniune, ținând cont de această dezbatere extrem de importantă. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre ajutoarele acordate în cadrul monopolului german al alcoolului. Uh, eu însumi sunt raportorul, așa că îmi dau cuvântul. Și o să vă prezint foarte rapid um, acest raport în urma dezbaterilor privind acest monopol german al alcoolului care a avut loc în reuniunea precedentă a comisiei noastre și în calitate de raportor pe această temă am prezentat un proiect de raport care preia în mare propunerea comisiei pentru anumite ajutoare acordate de Germania în sectorul alcoolului până în 2017. Împreună cu alți uh, colegi uh, am, mi-am exprimat anumite îndoieli, eh, mai ales legate de prelungirea acestei derogări până la o dată care ar depăși anul 2013. În momentul în care va exista așadar o nouă politică agricolă comună. Însă, după ce am ascultat uh, afirmațiile extrem de liniștitoare ale reprezentantului Comisiei uh, și după ce am văzut volumul scăzut al acestor ajutoare și importanța lor pentru distileriile locale, atunci cred că putem să trecem peste aceste îndoieli și putem acorda derogarea propusă de comisie. Am prezentat un singur amendament care uh, prevede întărirea transparenței și a controlului democratic, solicitând Comisiei să transmită Parlamentului și Consiliului raportul anual al Germaniei privind planul de uh, ieșire din situația de monopol. Și îmi voi încheia această mică prezentare mulțumindu-i doamnei Elizabeth Iegle, care a organizat o uh, deplasare în uh, timpul săptămânii Strasbourg, care a fost foarte utilă, ne-a permis să vizităm o mică distilerie din uh, Munții Pădurea Neagră și ne-a arătat importanța acestor produse pentru regiunea respectivă. Iată ce voiam să vă spun. Eu uh, acum deschid uh, uh dezbaterile, reprezentantul Comisiei și apoi Elizabeth Iecle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru faptul că ați prezentat acest uh, raport și și pentru expunerea de motive. Tocmai ați explicat uh, expunerea de motive în care situația este descrisă foarte bine. Și, uh, și, în, și în Germania discutăm despre această diferențiere. Știm că în Germania s-ar putea să există, să avem această problemă după anul 2017, însă cred că este vorba de o problemă a Germaniei și uh, noi va trebui să rezolvăm această problemă în Germania. Uh, drumul de a părăsi acest monopol cred că pentru toată lumea este uh, clar și tot știu că trebuie să mergem pe acest drum și de aceea sprijin amendamentul prin care se cere ca nu doar Comisia să prezinte un raport anual, și, ci și uh, Parlamentul să fie informat despre uh, acest proces. Aș dori să îi rog pe colegi să accepte acest uh, raport cu acest amen, amendament și să nu prezinte prea multe amendamente, deoarece astfel poate am ajunge, poate am ajunge în situația în care ar trebui să avem discuție tripartită cu Consiliul. După părerea mea, baza pe care o avem acum este una uh, bună și doresc să subliniez din nou că vorbim aici de uh, resurse financiare care provin din Germania, nu, din, nu este vorba de bani eu, europeni. Și ar trebui să mai spun un lucru care poate nu este știut. Aceste produse uh, Um, alcoolice nu sunt vândute în afara Germaniei. Și aceasta este condiția legată de participarea în cadrul acestui sistem de monopol. Și de aceea sper că și colegii vor recunoaște că nu uh, are loc, nu se manifestă nicio uh, interferență cu, cu concurența. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, Elisabeth. Doamna Rodiston. Da, mulțumesc și salut și eu acest uh, proiect de raport în ceea ce privește propunerea uh, Comisiei de uh, ieșire din uh, monopolul până în anul 2013. Pentru foarte multe uh, distilării de dimensiuni mici și mijlocii și am văzut acest lucru în cursul excursiei din Strasburg. Producerea alcoolului reprezintă o sursă uh, fundamentală pentru existența lor și aceste distilării contribuie la păstrarea unui uh, peisaj uh, variat. În proiectul de inițiativă ne-am uh, pronunțat pentru uh, păstrarea unui peisaj uh, agricol cât mai variat în Europa și de aceea tocmai aceste structuri de mici și de mici, și de, de mici dimensiuni și de dimensiuni mijlocii sunt foarte importante. În plus, asemenea unități contribuie și la Uh, biodiversitate și contribuie, de exemplu, și la păstrarea peisajului uh, cultural. Și am văzut acest lucru foarte bine în munții din Pădurea Neagră. În plus, în uh, decursul acestei dezbateri referitoare la monopolul german, nu trebuie să uităm că nu vorbim despre bani europeni, ci vorbim despre bani care provin exclusiv din Germania. De aceea salut această uh, propunere și uh, Mie îmi pare rău că aceste produse nu pot fi vândute și în afara Germaniei, deoarece sunt produse foarte bune de care cred că ar putea să se bucure mai multă lume. Și de aceea sper să fim sprijiniți în această propunere, deoarece ajutăm acestor unități de mici dimensiuni. Mulțumesc, Rodit. Acum are cuvântul Martin da, am avut această uh, excursie în munții din Pădurea Neagră, uh, însă am reușit să nu ne lăsăm influențați de produsele uh, locale. Um, este, vorbim despre un regulament care există deja de foarte mult uh, timp și cred că cu toții am înțeles că această, acest regulament special se va încheia în uh, șase ani. Uh, și acum discutăm tocmai de, de, despre această uh, prelungire până anul 2017 și, și, după părerea mea, este foarte bine că facem această diferență între unitățile de producție de mici dimensiuni, care sunt uh, distilerii uh, care se folosesc uh, fructe și care astfel contribuie la păstrarea peisajului uh, cultural și agricol din uh, zone precum Bavaria și Baden-Württemberg și trebuie să existe o diferență între aceste distilării și distilăriile care folosesc cereale și cartofi pentru producerea alcoolului. Acum există această perioadă de um, trecere în care au timp să se obișnuiască cu uh, noile condiții de marketing și cred că aceste unități ar trebui să folosească această perioadă de tranziție. Uh, de aceea suntem de acord cu această soluție și suntem de acord cu amendamentul uh, propus și uh, credem că astfel Parlamentul European transmite un semnal foarte clar. Există într-adevăr o prelungire în care trebuie întreprinse anumite măsuri, însă după aceea uh, acest sistem va fi încheiat. Mulțumesc! Molto bine, grazie Martin. Adesso... Foarte bine, mulțumesc foarte mult Martin. Herbert Dofman. Signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu analiza pe care ați făcut-o asupra acestei probleme, însă aș dori să adaug uh, două cuvinte uh, la afirmațiile colegului. Această vizită pe care am efectuat-o în Munții Pădurea Neagră ne-a permis să înțelegem foarte bine că prelungirea nu trebuie să pună în pericol Uh, are rolul de a nu pune în pericol toate aceste structuri care s-au dezvoltat în ultimii ani, structuri care sunt importante pentru Germania. Însă, lucrurile trebuie să fie clare. Aceste structuri, așa cum există ele astăzi, este vorba de peste 100 de producători și de comercianți în zona rurală, ei bine, ele nu reprezintă o situație durabilă, nici pentru prezent, nici pentru 2000 și nici pentru 2017 și atunci cred că autoritățile locale trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăți uh, situația acestor structuri, să îmbunătățească costurile, să mm, se utilizeze mai puține fonduri pentru acest monopol și să se uh, creeze o structură de comercializare a acestor produse, produse care sunt de o calitate excelentă. Și cred că ar fi păcat să transformăm această producție locală într-o producție industrială și împreună cu producătorii, cu asociațiile de producători, trebuie să profităm de următorii ani pentru a uh, pune în aplicare un sistem de comercializare care să uh, nu mai aibă un simplu caracter local, să fie mai extins și să permită acestor produse locale de excelentă calitate să aibă o piață de desfacere mai mare. Mi s-ar, putea, mi s-ar părea cea mai bună soluție pentru acești producători. Mulțumesc, Herbert, vicepreședintele Vlacevoschi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vota pentru acest raport pentru că sunt uh, în uh, favoarea micilor întreprinderi și cred că trebuie să sus- să-i susținem pe acești mici întreprinzători. Eu uh, încurajez um, implicarea extrem de activă a colegilor noștri din Germania și uh, Eh, sigur că sunt în favoarea menținerii acestui gen de producție în Germania, însă nu sunt complet de acord că nu ar fi niciun fel de um, distorsionare a uh, pieței, pentru că este vorba despre um, produse care vor fi vândute numai în Germania, deci o parte din piața germană va fi saturată de aceste produse și alți producători de alcool nu vor mai putea să-și mai vândă produsele. Trebuie să ne gândim însă la aspectul global al producției și aș dori să uh, îl întreb pe domnul președinte sau pe reprezentantul comisiei care sunt uh, resursele pentru această um, scutire um, pentru producătorii germani. Este vorba numai despre o implicare a guvernului german. În regiunea mea avem mai multe distilerii care și-au uh, încetat producția și au rămas uh, numai resturi acolo. Poate că cu puțin ajutor, cu puțin asistență și-ar putea continua producția și atunci uh, guvernul uh, german a, a fost mai activ în acest sens decât altele, însă aș vrea să știu um, am, am ascultat cu atenție argumentele care au fost prezentate și sunt, convinsă de, e, sunt convins de ele, însă aș vrea să știu mai multe lucruri despre această scutire. Foarte bine, mulțumesc. George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi vom uh, susține raportul Paulo de Castro pentru că ridică anumite aspecte care au fost deja discutate și este sigur că nu putem spune că nu va fi niciun fel de impact asupra uh, pieței și uh, Cred că Comisia ar trebui să facă un astfel de studiu de impact pentru a vedea dacă într-adevăr el există asupra pieței europene, având în vedere că totuși produsele sunt vândute numai în Germania. Și Trebuie văzut modul în care aceste mici distilerii vor fi sprijinite. Deci, uh, pentru a sprijini aceste mici distilerii în vederea adaptării la mm, ieșirea din situația de monopol prevăzută pentru viitor. Trebuie să ne asigurăm că nu se va extinde această perioadă mai dincolo de data fixată prin acest raport. Domnul președinte, mulțumesc, George. Domnul Securiski. Ja wczoraj mówiłem na spotkaniu z komisarzem. Ieri, în timpul uh, reuniunii cu uh, comisarul Cioloș, am vorbit despre o agricultură europeană diversificată, care are nevoie de mai multe tipuri și instrumente de sprijin. Și v-am spus că eram îngrijorat de viitorul PAC, uh, pentru că se face o prea mare simplificare și unificare a sistemului de asistență. Și avem un exemplu aici despre necesitatea de a avea niște instrumente de asistență diferite care să eh, mențină locurile de muncă, să mențină producția locală și eu susțin um, acest gen de, mm, de asistență. cu atât mai mult cu cât argumentele au fost foarte clare. Și o întrebare pentru Comisia Europeană. Um, o situație similară s-ar putea regăsi și în alte state membre și mă întreb cum a făcut Comisia această clasificare? Cine este producător mic, cine este producător de dimensiune medie și cum devii producător de dimensiune mare? Mulțumesc, uh, domnul Domnul de sare cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Au fost uh, afirmate deja punctele pe care, la care aș dori să mă refer și eu. Aș dori să-i mulțumesc tuturor celor care au colaborat la acest uh, raport și doamnei Iegle mai ales și ceea ce ne dorim noi nu este să cimentăm o excepție, ci ce ne dorim este ca aceste mici întreprinderi să aibă o șansă să se poată pregăti pentru uh, piața liberă, pentru a avea, un, uh, pentru a avea o șansă pe viitor. Și, uh, după părerea mea, nu cred că este mai că este importa mai puțin alcool în Germania Există o piață de 80 de milioane de oameni în Germania, deci cred că este loc suficient și pentru produsele importate în Germania. Dacă, dacă aceste produse nu pot fi uh, vândute, uh, cred că nimeni nu ne poate interzice să dăruim aceste uh, produse altcuiva în uh, străinătate. Uh, deci cred că există posibilități de a crește cifra de vânzări astfel, de exemplu. Și sper că vom hotărâ un regulament rațional pentru a oferi acestor mici întreprinderi această șansă pentru viitor. Există în Europa și în alte uh, domenii excepții. Există excepții, de exemplu, în cazul zahărului și nu este pentru prima dată când ne confruntăm cu o situație uh, specială și de aceea aș dori să îi rog pe colegi să sprijină acest raport. Îți mulțumesc, Albert. Domnule președinte, voiam să-i mulțumesc uh, colegei Elizabeth Iegle care a organizat vizita de săptămâna trecută, uh, o vizită foarte interesantă, nu numai uh, în legătură cu subiectul, ci și pentru că ne-a permis să vedem niște lucruri diferite. Um, acum, în legătură cu subiectul nostru, trebuie să reținem că acest sistem permitea micilor agricultori să aibă un venit suplimentar interesant care le permitea, le permitea să rămână în zona rurală respectivă. Uh, am observat că în zona pe care am vizitat-o erau din ce în ce mai puține astfel de mici exploatații în absența acestor ajutoare uh, s-ar înregistra o schimbare a modului de producție local și o schimbare a peisajului rural. Cred că trebuie să fim conștienți de aceste schimbări care sunt posibile. Vorbim foarte des despre biodiversitate și cred că eliminarea acestui sistem de monopol la un moment dat va duce la o uniformizare a peisajului din uh, Germania. Uh, și sub, uh, la lumina zilei am putut vedea modul în care aceste exploatații germane erau dotate cu um, mijloace de producere a energiei, uh, niște echipamente suplimentare, așadar de asigurare a energiei. Cred că acest lucru ar trebui să ne conducă la o reflexie asupra instrumentelor PAC, asupra multifuncționalității agriculturii și asupra multifuncționalității veniturilor agricultorilor. Domnul președinte, bun. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții și pentru um, ajutorul pe care l-ați adus acestui raport. Și aș dori să îi liniștesc pe unii colegi care au adresat întrebări, care au exprimat uh, îndoi, uh, preocupări că raportul meu, ca și raportul comisiei, afirmă toate aceste lucruri într-un mod foarte justificat și anume că în momentul unor derogări, evident că se înregistrează o distorsionare a pieței, însă insist pe faptul că volumele scăzute, caracterul limitat la teritoriul german. Toate aceste uh, elemente plus uh, îndoielile sau în uh, preocupările legate de dezvoltarea regiunilor uh, despre care am vorbit, e bine, toate aceste aspecte cred că pledează în favoarea uh, subiectului nostru. Și îl avem astăzi printre noi pe domnul Hoibergs, uh, președintele Comitetului Special pentru Agricultură, care reprezintă um, președinția belgiană și este o practică foarte bună, cred, aceasta uh, implementăm împreună tratatul de la Lisabona și atunci mă bucur foarte mult să uh, avem un reprezentant al Consiliului printre noi. Dau acum cuvântul reprezentantului reprezentanților comisiei care doresc să intervină pe acest punct. Așadar, din partea comisiei, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Zorilia. Mulțumesc. Câteva cuvinte în legătură cu niște întrebări adresate comisiei. Vreau să mulțumesc uh, și, dom- și eu domnului De Castro pentru acest raport. S-a întrebat despre originea acestei derogări. După cum bine știți, monopol german a fost stabilit în 1918, a fost modificat între timp și um, acum prin această propunere dorim să punem capăt acestei derogări privind ajutorul de stat. S-a mai adresat o întrebare despre existența distileriilor mici în țara noastră. Răspunsul este afirmativ, dar nu există sisteme asemănătoare în alte țări eh, cum ale Uniunii Europene privind derogarea acordată eh, pentru ajutorul de stat. Noi sperăm să punem capăt acestei derogări în 2017. Nu, vor, nu va exista nicăieri vreo derogare privind acordarea de ajutor de stat în niciun stat european al Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei. Acum Domnul Hulberg are cuvântul. Încă o dată, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prilejul de a lua cuvântul, o să fiu succint. Am luat notă de faptul că această propunere pare a fi aprobată uh, în unanimitate în comisia dumneavoastră, astfel încât uh,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 Știm despre ce este vorba. Este vorba de anchetele cu privire la um, anchetele statistice cu privire la uh, suprafețele agricole. Maria, îți dau cuvântul. Doamna Nedel, ceva. Mulțumesc, domnule președinte. O să um, vă prezint pe scurt regulamentul și dat fiindcă este un prim schimb de păreri, o să vă prezint uh, opinia mea și aștept întrebări din partea colegilor. Sper să avem un schimb de opinii rodnic pentru ca următorul proiect de raport să uh, întâlnească așteptările colegilor mei și ale Comisiei și Consiliului. Producția de fructe și de vin este un domeniu foarte important al agriculturii europene. Iar propunerea aceasta dorește să simplifice, să îmbunătățească cadrul juridic existent pentru statisticile europene în ceea ce privește culturile permanente, înlocuind cele două acte juridice în vigoare cu unul singur. Vi le reamintesc, vorba de regulamentul 357 din 1979 și directiva 109 a Parlamentului și Consiliului din 2001. Avem argumente pentru o nouă actualizare, o aducere a zi a modului în care sunt realizate aceste statistici. Vă reamintesc că este o solicitare care a venit acum câțiva ani din partea statelor membre, a părților implicate și a serviciilor comisiei, care um, au prevăzut, preconizat modificări ale bazei juridice în ceea ce privește uh, culturile permanente. Vreau să vă reamintesc că de la intrarea în vigoare a actelor juridice actuale, condițiile PAC s-au schimbat, situația pieței a evoluat și ea semnificativ, astfel încât propunerea actuală dorește să simplifice variabilele și conceptele și să adapteze statisticile cu privire la culturile permanente, la nevoile utilizatorilor, suprimând statisticile anuale în ceea ce privește evoluția <clears throat> plantațiilor și uh, a statisticilor detaliate cu privire la producția de vin. Se ține cont de echilibrul necesar între nevoile utilizatorilor și uh, sarcina asupra respondenților uh, și celor care realizează statisticile. Vreau să vă reamintesc că adăugarea unei noi variabile, ventilația, este, um, este adusă de exigențele legislației existente și mi-am pus și eu aceeași întrebare, fiindcă aici se spune în text că obiectivul este diminuarea sarcinii globale. Uh, Iată de unde se ivește prima întrebare pe care aș dori să o adresez comisiei. Pe parcursul textului se vorbește despre simplificare care vizează reducerea sarcinilor asupra producătorilor, ceea ce ne interesează foarte mult, dar și pentru administrațiile naționale și europene. Comisia ar putea oare să ne dea exemple concrete, să ne explice mai mult ce înseamnă această simplificare. Mai apoi, în ceea ce privește perioada în care statele membre ar putea uh, să-și actualizeze situația în ceea ce privește noile solicitări, aș dori să adresez o întrebare Comisiei în acest sens. În textul propus nu se face referire la nicio perioadă de tranziție pentru ca statele membre să se adapteze noilor solicitări. Cu toate acestea am obținut informația conform căreia Germania va cere o perioadă de tranziție pentru pomii fructiferi și uh, pentru vița de vie uh, se va începe aplicarea din 2015, deci, deci nu vor fi probleme, fiindcă Germania este deja gata să ofere datele pentru 2010 pe baza fostei directive, eu mi-am pus întrebarea dacă același lucru este valabil pentru celelalte state membre și dacă așa stau lucrurile, ce părere au colegii mei, ar fi bine să avem o perioadă de tranziție prevăzută? Și în cele din urmă, o întrebare foarte importantă, fiindcă este vorba de temeiul juridic și eh, fiindcă este vorba de un raport care ne-a fost adus în atenție după intrarea în vigoare a tratatului de la, tratatului de la Lisabona, vă atrag atenția asupra uh, listei de la anexa 1 se spune în document că, din moment ce este vorba despre elemente neesențiale, ar trebui, am putea să avem un act de delegare din partea uh, Comisiei. Aș dori să mi se dea mai multe explicații în ceea ce privește întocmirea listei de la anexa 1 și care este poziția Comisiei. Vă, atras, vă atrag atenția asupra articolelor 10, 11 și 12 care se referă la actele delegate Uh, perioadele pentru exprimarea obiecțiilor și uh, competențele Parlamentului European, nu în cele din urmă. O să mă opresc aici și uh, vă repet, simplificarea, perioada de tranziție și actele delegate la lista de la anexa 1, vă rog frumos să, încerc, să începem discuția pe aceste baze. Je remercie donc Madame Nedelcheva. Mulțumesc, doamna Nedelcheva. Dorește cineva să ia cuvântul? Dorește cineva să um, adauge ceva după această expunere uh, foarte bună și sintetică care ne deschide foarte bine perspectivele. În cazul acesta o să rog comisia domnul Cardoso să ne răspundă să răspundă la întrebările doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Nedelșeva pentru prezentarea exhaustivă pe care a făcut-o și pentru faptul că a reluat principalele elemente ale acestei propuneri și a justificării de motive. În răspunsul meu voi trece în revistă punctele ridicate de doamna Nedelșeva, care probabil reprezintă întrebări împărtășite de uh, alți colegi. Așa cum a spus uh, doamna Nedelșeva, această propunere are ca scop înlocuirea unor uh, acte normative din anii 80 care au fost modificate de nenumărate ori și care necesitau o restructurare profundă. Având acest scop al simplificării legislative și încercând în același timp, pe cât posibil, să reducem povara asupra respondenților, Comisia a propus acest nou text. Să vedem acum care sunt uh, principalele simplificări aduse în acest nou text. Mai întâi, în ceea ce privește solicitarea de statistici care înlocuiește solicitarea de anchete. Care este diferența? Ei bine, este vorba despre faptul că statele membre vor putea să se folosească de alte surse de informații în afară de anchete. Acest lucru, bineînțeles, va avea consecințe asupra respondenților, adică a agricultorilor, dat fiind că în cazul în care informațiile sunt deja disponibile în uh, fișierele administrative, nu va fi nevoie să se solicite acestea. Cantitatea de informații cerută. La ora actuală este vorba de de statistici la fiecare 5 ani pentru pomii fructiferi, la fiecare 10 ani pentru vița de vie și în fiecare an pentru vița de vie cu privire la schimbarea, suprafeț, schimbarea dimensiunilor uh, suprafețelor uh, eșalonate pe clasă de randament și așa mai departe. Iată, deci, e nevoie să fie furnizate foarte multe informații complexe la nivel uh, anual, iar aceste informații nu vor mai fi solicitate pe viitor. În afară de această reducere, această simplificare, am introdus praguri peste care producția nu mai face obiectul acestor solicitări de statistici. Faptul că nu mai sunt obligatorii statisticile pentru exploatațiile mici, cele care au sub 0,1 uh, hectare sau în țări unde producția sau regiuni unde producția este sub 500 de hectare, toate acestea reduc un număr foarte mare de agricultori care ar îngreuna realizarea acestei anchete eventuale sau a statisticilor. Am redus și varietățile și soiurile pentru pomi eh, fructiferi, pentru peri până la 11, de 164 la 18 pentru piersici. Aș putea să vă dau mai multe cifre. Am redus și clasa de densitate, de vârstă. Distribuția regională pentru a putea avea regiuni mai mari și aici aș dori să subliniez importanța acestor date regionale pentru tot uh, ce se referă la o mai bună cunoaștere a regiunilor și tot ce are legătură cu o mai bună dezvoltare rurală. Toate acestea au simplificat rezultatele foarte mult și au redus semnificativ costurile. În momentul în care trebuie să se efectueze uh, anchete asupra exploatațiilor agricole. În ceea ce privește statisticile pentru vița de vie, toate informațiile solicitate vor uh, fi disponibile în cadrul fișierului viticol. Deci nu va fi nevoie de strângere suplimentară de informații. Toate aceste informații care sunt solicitate pot să fie accesate direct prin acest fișier. Iată deci, în câteva cuvinte, principalele simplificări aduse. În ceea ce privește perioada de tranziție, Cred că vom putea să abordăm această chestiune mai târziu și trebuie să vă spun că obiectivul nostru, obiectivul acestei simplificări, a fost să permitem statelor membre să furnizeze informații fără să trebuiască să efectueze operațiuni uh, anevoioase ca în trecut, pentru ca lucrurile să se desfășoare mai rapid, dar înțelegem că în unele țări programarea activităților se face cu mult timp înainte și că probabil calendarul acestei propuneri care ar fi trebuit să fie propusă și discutată și poate aprobată mai devreme ar putea să creeze dificultăți în unele țări. Dar, ca și în trecut și ca pentru alte regulamente asemănătoare, sper că vom putea ajunge la un compromis. Mai rămâne chestiunea actelor delegate. Vreau să vă spun că traversăm o perioadă de, iată, de punere în aplicare a noului tratat și toată activitatea pregătitoare a fost uh, efectuată sub auspiciile fostului tratat, iar acum, uh, în cadrul grupului statistic alături de Consiliu, care s-a întrunit deja odată și unde a fost deja discutată această problemă, doresc să vă spun că Comisia ascultă la ora actuală păreri și încearcă să găsească cea mai bună soluție posibilă pentru a putea să să răspundă nevoilor legiuitorului, bineînțeles, fiindcă nu dorim să să subminăm dreptul de analizare a Parlamentului și Consiliului, bineînțeles, dar trebuie să se mențină un echilibru între aceste proceduri, care adesea sunt un pic cam grele, și posibilele exigențe de adaptare pe care le-ar putea cere punerea în aplicare și experiența, pur și simplu. În trecut, sunt de părere că am demonstrat, Comisia a demonstrat întotdeauna că dorește o strânsă legătură cu statele membre și cu Parlamentul European pentru a pentru a putea să răspundă așteptărilor uh, părților implicate și cred că în următoarele luni, pe parcursul discuțiilor și odată ce vom ajunge la un compromis care cel mai probabil se va aplica nu numai cu privire la acest regulament, ci și la altele, vom avea deci atunci ocazia să găsim o soluție, o soluție care să răspundă așteptărilor tuturor celor implicați. Iată deci, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, închei spunându-vă câteva cuvinte despre ce, din punctul de vedere al Comisiei, reprezintă importanța acestor informații. Producția de fructe și vița de vie Aici este vorba de culturi importante. Culturi importante care uh, dobândesc această importanță la nivel local și care reprezintă o sursă de venit uh, foarte importantă pentru anumite zone rurale care sunt lipsite de orice altă alternativă, astfel încât orice informații care ne oferă care ne îmbunătățesc cunoștințele asupra acestor culturi sunt foarte importante astfel încât scopul uh, nostru, iar Comisia și diversele sale servicii și-au stabilit acest obiectiv foarte clar, e bine, scopul este să avem un sistem uh, flexibil și simplu care în același timp să răspundă nevoilor uh, divers, diver, diversilor actori implicați. Mulțumesc, domnule președinte. Est-ce que Madame Nenelcheva veut Doamna Nedelșeva, doriți să luați cuvântul? Domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc uh, doamnei colege Nedelceva pentru că se ocupă de un, un subiect care pare să fie neinteresant, cel puțin la prima vedere. Însă, de fapt, cred că discutăm despre o temă foarte importantă um, în ceea ce privește aceste statistici. Și reprezentantul uh, Comisiei uh, a afirmat lucruri care uh, mie îmi dau uh, speranță în acest uh, domeniu. De ani de zile nu mai uh, îndrăznesc să vorbesc, să le spun agricultorilor că încercăm să reducem birocrația, uh, deoarece întotdeauna birocrația a crescut. Însă ceea ce a afirmat acum a, a reprezentatul uh, Comisiei ne dă totuși speranța că vom reuși în cele din urmă să reducem birocrația inutilă în acest domeniu și de aceea Doresc să-i rog pe toți care se implică în acest proces să renunțăm la toate elementele care nu sunt necesare în cadrul acestui proces de adunare de date statistice. Cred că astfel putem să obținem mai multă încredere dacă dovedim că putem renunța la birocrația inutilă. Vă mulțumesc. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, o să fiu și eu foarte succint, deoarece sunt de aceeași părere cu domnul colegul Des. Este foarte important să reducem uh, birocrația. Aș dori să aș, uh, amintesc un alt aspect. Sper că acest regulament nu, nu ne va duce la, în situația în care să, discu- să nu discutăm despre metodele uh, care ar trebui să fie simplificate. Am purtat această discuție deja în trecut de mai multe ori. În fiecare statele membre au metode diferite de a măsura um, culturile respective, cum se, supra, cum se măsoară suprafață de la un uh, trunchi unui copac la trunchiul alt, altui copac și așa mai departe. Uh, această, aceste aspecte sunt reglementate diferit de la stat la stat și cred că trebuie să păstrăm această situație. Pentru că dacă unificăm lucrurile în acest punct, cred că pur și simplu vom crea din nou o noi uh, sarcini administrative, deoarece trebuie să schimbăm lucrurile din uh, cadastru și uh, nu cred că aceasta, despre aceste lucruri trebuie să vorbim. Domnul Capula Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Statisticile bune sunt instrumente fundamentale pentru decidenții politici și tot ce se poate face pentru a avea statistici fiabile, cu costuri reduse și, cu, și foarte obiective, este o acțiune bine meritată. Din ceea ce a spus doamna raportor și reprezentantul comisiei, se pare că această propunere merge pe calea cea bună. Sunt uh, uh sigur că lucrurile esențiale care asigură capacitatea de a compara au fost păstrate, fiindcă altfel, prin aceste schimbări, am putea să se piardă fiabilitatea metodelor de comparație uh, a datelor din trecut. Dar sunt sigur că această chestiune va fi rezolvată, menținută tehnic și doresc să îmi manifest sprijinul pentru acest raport din partea socialiștilor și să o felicit pe doamna raportor pentru acest dosar. Madame Nedelceva. Doamna Nedelceva, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face legătura direct cu observațiile ridicate de grupul socialist, căruia îi mulțumesc pentru sprijin. Într-adevăr, mergem uh, pe calea cea bună uh, și identific deja o primă preocupare, um, solicit comisiei să ne spună în ce mod um, am solicitat comisiei să ne spună în ce mod au fost simplificate tabelele. Acest lucru ne-a fost uh, furnizat și o să, um, o să distribui documentul colegilor. S-a trecut de la 100 de tabele la 10 tabele, asta în termen de simplificare. Un alt aspect foarte important este cel al plafoanelor uh, sunt elemente aici care pun probleme. De exemplu, uh, pentru, micile, pentru mici agricultori uh, nu este neapărat clar dacă și producția este mică, pentru că mm, în noua versiune uh, nu se uh, preconizează o mai mare uniformizare, ci o mai mare reprezentativitate pentru o cunoaștere mai bună a regiunilor, pentru o cunoaștere mai bună a agricultorilor și apoi um, acest lucru să dea posibilitatea propunerii unor măsuri cât mai simple și cât mai eficiente. Vă mulțumesc uh, dragi colegi, pentru că ați participat la această discuție. Sigur că voi ține cont de ceea ce s-a spus în uh, viitorul raport. Mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsurile extrem de complete, uh, exhaustive, chiar dacă termenul de drept de control, de monitorizare din partea mm, Parlamentului uh, m-a făcut să tremur un pic pentru că, conform uh, tratatului de la Lisabona, Parlamentul nu mai are un simplu drept de uh, control sau de monitorizare. În orice caz, mulțumesc Comisiei pentru contribuția sa, care este extrem de utilă în pregătirea acestui raport și mulțumesc și colegilor. Domnul Bove, cred că am încheiat cu acest punct și cred că este bine că am reamintit Comisiei că avem o putere de co-decizie. Bine, sigur că timp de mulți ani Comisia a cerut că este singură pe lume și s-a obișnuit așa. Însă acum vom face tot ce putem pentru a îi umple cât mai mult spațiul din jur. Trecem acum la următorul punct, de schimb de opinii privind situația din sectorul uh, păsărilor domestice și al ouălelor al ouălor, îmi cer scuze. Îi vom da cuvântul domnului Williams și vom asculta și o prezentare a domnului Stuc, care este uh, reprezentantul, președintele grupului european uh, al producătorilor de ouă vânat și păsări domestice. Mulțumesc! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc Comisiei pentru că ne oferă astăzi uh, această uh, șansă de a uh, vorbi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta ideile noastre despre evoluția actuală, despre evoluția până acum, despre situația actuală și despre Um, care sunt ideile noastre pentru uh, viitor în acest domeniu, deoarece nu am foarte mult timp la dispoziție. Îi dau cuvântul acum secretarului general Mark Williams, care vă va prezenta uh, ideile noastre. Mulțumesc. Je donne la parole donc à monsieur Williams. Așadar are cuvântul domnul Williams. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș dori să vă arăt acum nouă slide-uri care vă aduc o informare actualizată a situației de implementării uh, legislației europene privind uh, bunăstarea găinilor de ouă. Încă din 1999, industria a lucrat la implementarea acestei directive. Uh, legislația, așa cum este ea, trebuie să, cum este în vigoare, trebuie să fie implementată în totalitate și ca în orice caz de legislație trebuie să ne asigurăm că evităm uh, cât mai mult problemele în general, marii producători din majoritatea statelor membre sunt cei care vor reuși să respecte uh, termenul de interzicere um, a cuștilor convenționale până la 1 ianuarie 2012. Probabil că micii producători nu vor reuși să respecte acest termen sau vor părăsi industria, vor părăsi sectorul. Um, suntem preocupați uh, de faptul că uh, rata prezentă de trecere la cuști amenajate sau la sisteme de lipsa a cuștilor nu este suficient de rapidă. Uh, dacă ouăle produse de găini care sunt crescute în continuare în uh, cuști convenționale uh, nu vor mai fi comercializate începând cu 1 ianuarie 2012, rezultatul ar fi o lipsă masivă de ouă pe piața europeană, ceea ce ar duce la o creștere a prețurilor. Și atunci dorim să ne asigurăm că se va face o tranziție uh, completă către sisteme amenajate sau către sisteme de absență a cuștilor. Următorul slide cred că ilustrează foarte bine problemele cu care ne confruntăm. Um, graficul pe care îl aveți, partea verde, arată numărul de găini care continuă să fie crescute în cuști convenționale. Apoi aveți um, partea de cuști uh, amenajate, următoarea sunt cele crescute în uh, aer liber, cele crescute în hambar și apoi um, ouăle produse în mod organic, um, hrănite, um, ouăle produse de găini hrănite bio. Vedeți că numai 19 milioane de găini dintr-o totalitate dintr-o totalitate de 354 milioane de, de găini au fost crescute în um, sisteme amenajate. În, următoarea, în următorul slide vedeți că uh, partea verde a scăzut și că găinile sunt crescute mai puțin în uh, sisteme convenționale. În următorul slide, principala problemă pre, uh, previziunile pentru 2012, Partea verde și partea albă hașurată uh, sunt sistemele convenționale și uh, sistemele uh, amenajate și vedeți că evoluția către sistemele amenajate continuă și se preconizează că cam 100 de milioane de găini nu uh, vor situația 100 de milioane de găini nu va respecta legislația care va fi în vigoare în 2012 um, totalul uh, numărului de găini crescute în Uniunea Europeană este de 353, de, s-a anticipat a fi de 353 de milioane de găini pentru 2012. Iată cele două scenarii care ar putea avea loc în 2012. Comisia spune că statele membre sunt cele care trebuie să implementeze interzicerea uh, cuștilor convenționale și suntem de acord cu acest lucru. Problema este că dacă cifrele noastre sunt corecte, atunci cam 83 de milioane de ouă ar trebui um, aruncate, ar trebui um, eliminate pe zi ceea ce înseamnă că piața va, duce o, va avea o lipsă de 83 de milioane de ouă în fiecare zi. Numai trei țări din afara Uniunii Europene vor fi autorizate să exporte uh, ouă către Uniunea Europeană. Este vorba despre Elveția, Croația și Norvegia. Intervenim pe o piață care este supusă, sigur, uh, um, uh, regulilor cererii și ofertei. Dacă oferta este mai mică, atunci este clar că prețurile vor crește. Uh, și uh, pe termen mediu producția europeană va fi probabil înlocuită de importurile de ouă produse de uh, animale care au fost crescute la standarde de bunăstare inferioare. Acest lucru sigur că nu va fi deloc pozitiv nici pentru bunăstarea găinilor, pentru consumatori, nici pentru um, locurile de muncă din industrie, pentru mediu, etc. Al doilea scenariu dacă se acordă un termen mai uh, lung, adică dacă statele membre nu aplică interzicerea, atunci um, ouăle care vor intra pe piață vor um, a, a, a, cauza o distorsionare a pieței și uh, vor avea um, un efect nu numai al uh, nu numai asupra uh, producătorilor de um, ouă, de, uh, va avea un efect asupra producătorilor de ouă din uh, toate tipurile de sisteme, fie că vorba de sisteme amenajate, um, găini crescute în aer liber sau în hambar. Și noi oferim un al treilea tip de abordare uh, pe care îl voi explica imediat. Ceea ce contează pentru noi în industrie și pentru toți cei care lucrează cu Uniunea Europeană este să evităm o lipsă pe, a produselor pe piață și să evităm uh, o creștere a prețurilor pentru consumatori. Însă, dacă cifrele noastre sunt exacte, atunci anumiți producători din Uniunea Europeană nu vor fi uh, pregătiți să aplice interzicerea cuștilor convenționale. Uh, dacă legiuitorii și uh, cei care decid politicile vor acorda mai mult timp statelor membre pentru implementare, atunci uh, trebuie să continuăm totuși să încurajăm uh, pe oameni să facă tranziția către noile sisteme. Este foarte important să uh, se introducă la nivel european o interzicere a ouălor de masă care au fost produse de găini crescute în um, cuștile convenționale. Dacă un producător nu îndeplinește cerințele, atunci el nu trebuie să aibă dreptul de a exporta către statele membre, um, subminând astfel, um, subminându-i astfel pe ceilalți producători. Dacă producătorii vor avea mai mult timp, atunci trebuie să aibă un plan de trecere către un sistem de creștere a găinilor în um, cuște amenajate. O să dau exemplul Germaniei uh, și care a introdus mai devreme această interzicere și sigur că trebuie să existe și niște penalități pentru producătorii care nu respectă cerințele. În ceea ce privește mm, modul de aplicare. Sunteți toții de acord că un nou rămâne un nou. Nu putem să vedem diferența dacă a fost produs în sistem amenajat sau neamenajat. Și atunci, trebuie să se mm, uh, dezvolte și modalități de a identifica diferența dintre cele două tipuri de producție. Și atunci Comisia spune că ouăle care vor putea fi comercializate în mod legal începând cu 1 ianuarie 2012 sunt cele care au fost produse în sisteme amenajate și atunci trebuie să aibă o etichetare în consecință. Dacă se acordă mai mult timp producătorilor, atunci trebuie să existe un alt sistem de etichetare pentru ouăle care provin din sistemul convențional. Uh, punctul cheie este că uh, etichetarea ouălor trebuie să aibă loc uh, la locul de producție. Suntem de asemenea conștienți că inspecțiile uh, sanitare și veterinare își vor intensifica inspecțiile începând cu 1 ianuarie 2012 și având în vedere calendarul fixat, probabil că va fi nevoie de unul, doi sau trei ani până când se vor lua și măsuri efective. Uh, suntem convinși că nu mai putem sta cu brațele încrucișate și în uh, și se spune că noi, ca industrie, am avut la dispoziție 12 ani pentru a implementa această directivă. Sunt de acord, în situații normale ar fi vorba de un termen foarte lung, însă Ehm, raportul ehm, care trebuia să fie înaintat de către Comisie Consiliului în 2007 nu a intervenit la timp, a venit cu trei ani mai târziu și suntem într-o situație în care producătorii nu au dorit să investească în uh, sistemele noi de cuști până când nu a fost publicat raportul respectiv, ceea ce a scurtat foarte mult timpul pe care l-au avut apoi la dispoziție. Și de, atu- și de aceea solicităm uh, Comisiei, Consiliului și dumneavoastră să interveniți dacă într-adevăr uh, nu toate găinile din cuștile convenționale vor fi deplasate. Și cred că trebuie să evităm ca industria noastră să fie exportată în țările terțe. Și în afară de Elveția, toate țările care sunt partenerii noștri comerciali în acest sector, ei bine, niciuna dintre aceste țări nu implementează o legislație privind bunăstarea găinilor. Uh, și în celelalte țări densitatea este mult mai mare decât în uh, Uniunea Europeană. Și toți actorii implicați trebuie să aibă o imagine mai clară asupra uh, situației așa cum stă ea pe teren. Uh, Domnule președinte, stimați uh, uh, parlamentari, am câteva slide-uri suplimentare care pot să vă dea uh, niște informații uh, uh, complementare pe acest subiect. Domnul Bove, mulțumesc domnului Williams pentru intervenția sa. Văd foarte multe înscrieri la cuvânt, dar cum uh, s-a făcut o interpelare directă a comisiei, mi se pare uh, corect să-i dăm cuvântul întâi domnului Gavinelli, care va uh, răspunde la întrebările ridicate și apoi toți ceilalți colegi care vor, s-au înscris la cuvânt vor putea să vorbească despre um, întreaga prezentare. Domnule Gavinele, aveți cuvântul și faptul că parlamentarii vorbesc ultim mi se pare un lucru foarte bun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor Comisiei Agri pentru această dezbatere. Păi... Și aș dori să precizez că Comisia a răspuns în mod repetat la întrebările care au fost ridicate, nu numai de către industria europeană, cât și de către statele membre. Și aceste întrebări uh, au făcut obiectul unor răspunsuri nu numai în comitetele de gestiune, dar și în comitetele uh, veterinare permanente. Aceste date sunt revizuite și controlate în fiecare lună, iar întrebările care au fost ridicate de prezentarea domnului Williams au fost deja tratate la nivelul comisiei. Doresc să mulțumesc Parlamentului care a realizat un studiu asupra acestui sector al pieței și asupra viitorului Uh, ouălor și uh, păsărilor domestice. Revin la rezultatele care au fost prezentate în luna august uh, în fața acestei comisii și în cele câteva minute care îmi rămân la dispoziție vă voi prezenta punctul de vedere al comisiei. Față de recomandările care se regăsesc în concluziile acestui studiu. În primul rând, recomandările elaborate de către acest studiu și care privesc îmbunătățirea modului de aplicare al directivei. Știți că uh, implementarea directivei este de competența statelor membre, competență completă a statelor membre. Și statele membre raportează Comisiei transmit rezultatele inspecțiilor și controalelor efectuate pe teren și toate aceste date ne sunt um, transmise anual și încercăm să le actualizăm în mod constant. În plus, Departamentul de Inspecție Veterinară a vizitat, al Comisiei Europene a vizitat deja 20 de state membre și um, în următorul an ne propunem să mai vizităm încă 6. Sigur, asta pentru Uh, asta pentru că trebuie să ținem cont și de resursele destul de limitate ale Comisiei în materie de bunăstare animală, resurse care sunt limitate, spun, față de creșterea crescută în acest domeniu și față de regulile juridice care au fost adoptate în anii precedenți. Subliniez, este vorba despre o voință politică aici și uh, sigur că trebuie să analizăm și să evaluăm posibilitățile noastre pentru viitor. Uh, strategia Uh, Comisia pregătește o strategie privind protecția animalelor care va fi adoptată în 2011 și care se bazează pe toate evoluțiile care au avut loc în ultimii ani în materie de protecția bunăstării animale. Uh, revenind acum la punctele specifice. Uh, impactul pe care l-a avut uh, gripa asupra producției și asupra consumatorilor este de asemenea o dată importantă care figurează în raport. Știți că mm, Anul trecut, Comisia s-a angajat să implementeze măsuri de transparență a pieței europene și suntem convinși că este important să-i educăm pe consumatori. Este nevoie de investiții suplimentare în acest sens în octombrie. Aici, în uh, clădirea Șaleman, va avea loc o conferință la care vor participa deja 500 de persoane, o, o primă conferință internațională. Doamna Posen va uh, lua cuvântul din partea Parlamentului împreună cu mm, uh, comisarul responsabil și va trebui să vorbim despre consumatorii de mâine, despre tineri, să vorbim despre toți actorii implicați, inclusiv despre producători. Comunicarea este foarte importantă. În ceea ce privește recomandarea privind protecția față de importurile din uh, țări care comercializează ouă la prețuri mai mici. Știți că suntem într-un stadiu destul de avansat al discuțiilor uh, privind agenda de la Doha și vorbind foarte concret despre bunăstarea animală, Comisia insistă în toate discuțiile sale bilaterale cu toți partenerii ca bunăstarea animală să fie inclusă ca o prioritate și ca o, semn- ca o condiție sine qua non a semnării oricărui acord. Am obținut deja anumite rezultate și continuăm în aceeași direcție. Uh, și comisia, bineînțeles, că preia această recomandare și lucrează deja la ea. Și mai sunt alte două recomandări la sfârșitul acestui raport. În primul rând, stabilitatea legislativă. Este vorba de necesitatea de a nu mai uh, de a nu mai modifica directiva. În 2012 se vor interzice așadar cuștile convenționale și ele vor fi transformate în cuști amenajate. Trebuie să fie adăugate niște elemente specifice, un cuib specific și dacă se vor mai înregistra alte modificări ale directivei, acestea se vor face numai pe baza unei uh, analize socioeconomice care va veni să completeze analiza științifică. Asistența financiară oferită producătorilor din Uniunea Europeană în cadrul proiectelor de dezvoltare rurală, un alt subiect, o altă recomandare și aici uh, eu însumi mă ocup de partea de bunăstare animală și sunt uh, la curent cu tot ce s-a făcut uh, pe partea de dezvoltare rurală pentru bunăstarea animală. E adevărat că foarte puține state membre au utilizat până acum măsurile uh, specifice bunăstării animale. Uh, S-au făcut foarte puține, este adevărat, și Comisia va continua să insiste pentru ca instituțiile din statele membre să cunoască aceste măsuri și nu vorbesc numai despre statele membre, vorbesc despre toți operatorii uh, implicați. Și astfel vom putea avea o armonizare a cererilor de finanțare uh, care pentru anumite țări sunt extrem de necesare. Finanțele sunt extrem de necesare. Iată punctul de vedere al Comisiei față de aceste cinci recomandări finale din studiu și, cum spuneam, um, în ceea ce privește elementele din prezentarea domnului Williams, comisia le cunoaște foarte bine. Există date care sunt uh, publicate uh, lunar de către comisie, tocmai în urma monitorizării piețelor. Vă mulțumesc pentru atenție și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice solicitări de informații complementare. Domnul Bove, mulțumesc uh, domnului um, Galinelli și acum vom trece la întrebările legate de prezentare. Este ora 12, avem 12 cereri de, luar de, de luare de cuvânt și o să vă rog să fiți cât mai conciși, să nu depășiți două minute dacă puteți pentru că la ora 12 jumătate va trebui să încheiem ședința pentru a elibera și pe traducători care și au nevoie să mănânce și să se odihnească. Așadar, domnul Kalinowski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, două întrebări pentru reprezentanții Comisiei. Prima întrebare se referă la competitivitatea producției noastre sau, mai bine spus, la costurile producției și la costurile prețului folosit în uh, creșterea uh, păsărilor domestice. În urmă cu 10 ani a fost uh, uh, introdusă interzicerea um, folosirii um, de elemente de carne și de oase în uh, nutrețul pentru uh, găini. Însă, uh, studii științifice actuale demonstrează acum că nu există niciun pericol pentru sănătatea oamenilor și a animalelor dacă se folosesc în asemenea nutreți. Și uh, întrebarea mea este dacă Comisia analizează uh, această problemă, deoarece știm că uh, că există produse importate în Uniunea Europeană care au fost crescute astfel. A doua întrebare se referă la previziunile din cadrul Uniunii Europene referitoare la um, găinile otoare după anul 2012. Știm că există state membre care au introdus noi tehnologii și că aici numărul uh, acestor păsări a scăzut, deci producția a scăzut. Deci uh, trebuie să ne așteptăm uh, la un asemenea fenomen, un dezechilibru între cerere și ofertă, astfel încât să trebuiască să importăm după anul 2012 păsări din alte țări unde nu există standarde similare cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul George Lyon are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că răspunsul Comisiei a fost uh, incredibil. A fost. Uh, discutăm despre uh, o tematică foarte uh, importantă care interesează foarte mulți producători care au investit foarte mulți bani în efortul de a respecta această legislație. Și cum ne asigurăm că toate aceste investiții nu vor fi subminate de către cei care nu au putut uh, sau nu au vrut să respecte uh, cerințele legislației din anul 2012 și care va fi răspunsul Comisiei și, după părerea mea, nu a fost un uh, răspuns uh, acceptabil. Cred că comisia noastră trebuie să sprijină soluțiile cerute de către producători un procent foarte mare din producția de ot uh, trebuie să, convert- uh, să fie convertit și pentru aceasta sunt nevoie de eforturi foarte mari, de investiții mari și uh, producătorii care au, au uh, făcut aceste investiții uh, au uh, avut eforturi foarte mari în a construi noile facilități necesare. Acest lucru nu se poate rezolva în 16-18 luni și de aceea cer comisiei să abordeze această temă cu seriozitate și cer comisiei noastre să țină seama de cerințele organizațiilor de producători din Europa și cred că este vorba de propuneri uh, raționale pe care comisia noastră ar trebui să le susțină. Îți mulțumesc, George. Cred că ați uh, demonstrat foarte clar că um, nu vom uh, că vom discuta des, despre această dezbatere care este foarte importantă și ne dorim un răspuns și nu un răspuns general, deoarece uh, ne confruntăm cu o problemă reală, am auzit care este părerea uh, sect- reprezentanților sectorului res- respectiv și cred că nu putem să amânăm această problemă la infinit. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există um, aceeași opinie în cadrul acestei uh, comisii. Uh, în ultima întâlnire am încercat să am o atitudine mai conciliatoare, însă și eu uh, susțin propunerile venite din partea producătorii și nu înțeleg uh, poziția comisiei deoarece au existat mai multe întâlniri în care am discutat despre impunerea acestor, uh, acestei uh, directiv. Comisia are mai multe Uh, instrumente la dispoziție, însă nu le folosește și noi vom sprijinit când uh, ați uh, cerut, de exemplu, sancțiuni împotriva stat- statelor membre care nu implementează această directivă. Nu înțeleg de unde vine acest blocaj. Presupun că este din, vine din partea Consiliului. După părerea mea, nu uh, s-a răspuns uh, întrebărilor puse. Ni s-a spus că 83 de milioane de uh, ouă vor deveni ilegale și Comisia nu a răspuns deloc acestei uh, probleme. Și, după părerea mea, cred, trebuie să avem mai multe acțiuni în această temă și nu înțeleg de ce Comisia dă dovadă de atâta reticență în momentul în care avem propuneri uh, raționale și uh, mie îmi place, de exemplu, ideea că dacă nu putem distruge 83 de milioane de ouă pe zi și nu cred că putem face acest lucru, atunci trebuie să găsim o modalitate de a identifica aceste uh, ouă și uh, trebuie să ne asigurăm că producătorii care au uh, investit în respectarea standardelor de bunăstare pe care ni le-am dorit atât de mult Așadar, trebuie să găsim o nouă modalitate de interpretare a legislației și aceasta este sarcina noastră în calitate de Parlament. Consumatorii își doresc aceste standarde, noi ne dorim aceste standarde, Comisia își dorește aceste standarde, așadar nu înțeleg de ce nu încercați într-adevăr să vă asigurați că aceste standarde sunt, sunt respectate. Vă mulțumesc, domnule Smith, domnul președinte, doamna Heran Scasia. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, când uh, s-a făcut sugestia pentru uh, cerințe mai mari uh, față de producător, nimeni nu se aștepta la această criză economică, nimeni nu se aștepta la schimbările și la creșterea prețurilor cerealelor, de exemplu. Cu alte cuvinte, există mai mulți factori care încetinesc procesul de tranziție la cuști amenajese. Așadar, întrebarea mea este, uh, ar trebui să uh, importăm ouă de la fermieri care au condiții de bunăstare chiar mai proaste decât ale noastre sau ar trebui să ne ajutăm fermierii noștri să se adapteze la legislație și cred că acest lucru ar fi mult mai important. Dacă uh, este să fim uh, flexibili, atunci trebuie să recunoaștem acest drept și altora, deoarece altfel ajungem în situația în care importăm uh, ouă. Doamna McGuinness, Cred că este uh, ironic că ni se pune la dispoziție doar uh, două minute, când uh, cuvântul nostru este atât de important și Comisia a avut la dispoziție 15 minute în care nu a spus de fapt nimic important. Pentru mine și pentru uh, ceilalți colegi, cred că această legislație se leagă foarte mult de credibilitatea Uniunii Europene. Am avut foarte mult timp la dispoziție, au fost 10 ani la dispoziție pentru a implementa această directivă. Uh, însă datorită atitudinii comisiei, în acest moment pedepsim pe cei care au investit și îi, uh, îi, îi laudăm pe cei care au, uh, îi pedepsim pe cei care au investit. Și aș avea trei întrebări. Una, ce vom face? Va, fi, va deveni acest, uh, această situație un caz legal care va, va avea nevoie de ani și ani de zile pentru a fi rezolvat sau uh, vom uh, interzice ouăle care nu au fost uh, produse uh, conform legislației. În plus, cum îi vom informa pe consumatori despre standardele diferite de pe piața mondială? O altă întrebare la care nu mi s-a răspuns este dacă putem folosi noua politică agricolă, agricolă pentru a-i sprijini pe fermierii care respectă standardele europene. Situația este simplă, de fapt. Dacă uh, Comisia Europeană uh, consideră că uh, pot să râdă de această comisie venind aici prima dată fără a spune nimic concret, a doua oară vin din nou, deși au fost uh, avertizați din, din acest punct de vedere și, și a doua oară nu ne răspund întrebările, cred că situația este simplă. Propun ca împreună cu colegii din uh, Comisia Agri să adresăm o întrebare Comisiei în plenară. Și comisarul european poate veni atunci și să, să uh, demonstreze uh, publicul european că nu are rol de conducător pe care ar trebui să-l am. Cred că Uh, există mijloace limitate și nu putem avea un control european. În urmă cu câțiva ani, în calitate de membru al Comisiei uh, pentru Bugete din uh, Parlament, am propus creșterea mijloacelor pentru inspecțiile veterinare și m-am așteptat ca din partea Consiliului să există împotrivire. Însă și uh, Uh, Comisia Europeană nu a fost de acord cu asemenea propunere și acest lucru ne arată dacă într-adevăr își doresc responsabilitatea și instrumentele prin care pot să dea dovadă că au un rol de uh, conducător în acest domeniu. După această dezbatere în, în domeniul veterinar, eu am în, uh, îndoieli foarte mari și de aceea cer comisiei să nu continue cu această atitudine. Vă mulțumesc, doamna de Lange. Doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că călcăm pe coș de ouă în aceste momente. Și pur și simplu nu, nu doresc decât să uh, transmit și eu același mesaj în ceea ce privește comisia. Nu am primit răspunsurile pe care um, le eh, merităm. Și din prezentarea producătorilor am văzut că pot fi exist, că există răspunsuri clare. Am uh, vorbit la uh, telefon cu uh, un reprezentant din partea producătorilor și uh, da, vor fi milioane de găini ilegale dacă nu facem ceva. Și cred că pe mine mă îngrijorează faptul că cum, cum poate uh, Parlamentul să sugereze aruncarea a 83 de milioane de ouă începând cu 1 ianuarie 2012? Există însă o problemă reală în ceea ce privește legislația pentru standardele, standarde de bunăstare. Unii producători au investit în acest sens și noi, alții nu, și noi trebuie să ne ocupăm de această situație. Nu am auzit uh, răspunsuri legate de această propunere și cred că ar trebui să primim uh, aceste răspunsuri. Când uh, Comisia s-a referit la convertirea instalațiilor existente, de fapt, mulți producători trebuie să construiască noi clădiri și în același timp um, trebuie să-și continue activitatea normală și astfel se ajung la probleme foarte mari pe piață. Cred că vom ajunge la o prăbușire a pieței de ouă în Uniunea Europeană dacă nu uh, analizăm și acest aspect. Așadar, cred că um, această uh, problemă uh, ar trebui să o punem pur și simplu în uh, plenara parlamentară dacă nu vom primi răspunsuri clare la întrebările clare care au fost puse. Mulțumesc. Domnul Dodds. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să repet nu doar sentimentele colegilor exprimate și părerile care au fost exprimate. Însă Comisia trebuie să uh, țină cont de uh, furia care o avem față de atitudinea Comisiei în ceea ce privește întrebările puse de noi. E bine, noi suntem uh, parlamentari și reprezentăm producători reali, oameni reali și noi trebuie să ne întoarcem în țările noastre și trebuie să vorbim cu acești oameni și trebuie să le explicăm ce facem. Și până acum nu putem spune decât că reprezentanții comisiei își îngroapă capul în nisip și spun că nu există această problemă. Ei bine, la ultima întâlnire a comisiei am pus mai multe întrebări, ca și alți colegi, și nu uh, am primit niciun răspuns la aceste întrebări. Le voi pune din nou astăzi și uh, aș, aș fi foarte bucuroasă dacă mi se va răspunde la aceste uh, întrebări. Ce va face Comisia în ianuarie 2012, în care vom fi în situația în care atât de multe ouă care sunt produse în Uniunea Europeană vor fi ilegale. Ne dorim un sistem în care să există foarte multe cont- uh, controle și apoi se va ajunge la uh, nicio acțiune, deoarece, după părerea mea, uh, producătorii pe care îi reprezint eu din Marea Britanie au investit în aceste schimbări și sunt, se află într-o situație defavorabilă. Așadar, Uh, nu cred că din partea Comisiei este corect să spună că nu uh, analizează aspectele concur- concurențiale, ci doar cele legate de bunăstarea anim- animalelor. După părerea mea, realitatea este că cei care au investit se vor confrunta, vor fi pe un picior de inegalitate față de ceilalți, un aspect foarte important. Și de aceea uh, Comisia Mă întreb dacă Comisia va analiza interzicerea ouălor produse în condiții uh, ne, ne, neadecvate. Și cred că vorbim de investiții foarte mari pentru acest proces de uh, convertire și trebuie să-și recupereze în timp aceste investiții și cred, uh, cred că trebuie să ne asigurăm că legislația nu, nu se va schimba mai mult pe viitor. Molto importante riuscire a dare la parola di nuovo alla Commissione. Per cui vi prego. Mulțumesc, dau din nou cuvântul Comisiei. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Avem câteva minute și haideți să ascultăm din nou Comisia. Thank you very much. Înainte, domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept de ceva vreme această dezbatere. Pe mine mă interesează acest lucru ca producător de um, ouă și mulți m-au susținut, dar uh, sunt uh, cel puțin 20 de persoane care o susțin. Cu toate acestea s-ar putea ca propunerea să nu fie acceptată. Producătorii de ouă din Marea Britanie se confruntă deja cu o, se confruntă cu o problemă pentru care aveam, deja aveam deja o soluție. Uh, noi folosim alte sisteme decât cuștile, iar acest sistem a fost gestionat foarte bine de industrie până când Uniunea Europeană și-a băgat nasul introducând uh, un termen limită pentru conversie 100%. Da, mi s-a, mi s-a dat foarte mult timp la dispoziție, dar faptul că s-a așteptat până în ultimul moment se bazează pe două lucruri. În primul rând, industria se întreba dacă cumva standardele se vor schimba din nou de către Uniunea Europeană la câțiva ani după ce s-au făcut foarte mari investiții și după ce s-au făcut multe presiuni din partea grupurilor de lobby. În al doilea rând, s-a așteptat ca Uniunea Europeană să ofere granturi pentru conversie. Pentru această trecere și transformare nimeni nu dorește să dea bani din buzunar și după aceea să piardă o, o subvenție de la UE UE. Uniunea Europeană, Marea Britanie a, și producătorii au cheltuit 5 milioane de euro din banilor proprii pentru această schimbare, iar acest termen artificial a creat o situație în care cei care au investit în noile sisteme uh, folosesc uh, aceste uh, cuști um, tradiționale pentru a câștiga bani în plus, așa cum am auzit. Și iată, avem uh, acum producători de ouă um, de la găini crescute în aer liber, primesc ajutor financiar nou câteodată fără cofinanțare, ceea ce a dus uh, la un surplus de, o, de astfel de ouă în momentul în care prețurile au crescut foarte mult. Uh, iată, Uniunea Europeană a creat aceste probleme, iar acum trebuie să le, soluțion- să le soluționeze. Vă rog mai întâi să acceptați că există o problemă. Mă bucur că unii mă sprijină în acest sens etichetarea trebuie să fie obligatorie și trebuie să fie strictă. Avem nevoie să știm ce sunt aceste ouă care provin de la găini crescute în cuști. Avem nevoie de o, de o interdicție ă, totală, uniformă. Nu putem să existe așa diferențe de la o țară la alta și ă, nu trebuie să se ofere granturi europene pentru cei, cei codași noi ne-am folosit proprii uh, bani din propriul buzunar, toată lumea ar trebui să facă la fel, fiindcă contribuabilii britanici vor, vor plăti pentru um, conversia altor țări și haideți să se... Și până la urmă, aceste uh, o subvenționate o să se întoarcă în Marea Britanie. Nu, func- nu vor funcționa lucrurile așa. Mulțumesc. Mulțumesc, James Nicholson. Uh, Mulțumesc, o să fiu succint, fiindcă vreau să a, a, vreau să ascult cu nerăbdare ce nu o să ne spună comisia, dar vreau să dau posibilitatea să nu ne spună nimic, fiindcă sunt membru al comisiei de 20 de ani și cred că aceasta este cea mai proastă prezentare pe care am ascultat-o și am auzit, am ascultat niște prezentări foarte proaste și vreau să-i spun uh, comisie, vreau să spun reprezentantul comisiei că dacă ar fi angajatul meu l-aș da afară imediat. Și dacă Comisia și închipuie că poate să vină aici să ne eh, trateze așa cum a făcut-o domnul, e bine, nu știu, dacă, dacă noi acceptăm asta, atunci merităm tot ce primim. Eu nu voi adresa nicio întrebare, fiindcă s-au adresat deja întrebări. Vreau să vă fac o propunere, domnule președinte. Și anume, vă rog ca dumneavoastră, domnule președinte, să discutați acest subiect la următoarea ședință a coordonatorilor și noi vom discuta la Comisia Envi pentru a fi discutat acest, acest subiect, fiindcă lucrurile nu se vor opri aici. Reprezentantul Comisiei nu are uh, are de ce să se ducă înapoi la șefii lui și să spună i-am păcălit iar, fiindcă lucrurile nu se termină așa. E o chestiune foarte gravă și, și uh, pune probleme multor oameni și vom încerca să o soluționăm. Doamna, Tom, doamna Paulson, mulțumesc foarte mult. Și eu o să fiu succintă. Au trecut 10 ani de când s-a luat această decizie. Nu putem uh, să ne subminăm autoritatea spunând deodată că propunerea, legislația nu mai este valabilă. Vă rog frumos să vă reamintiți că peste 70% din produc- dintre producătorii europeni de ouă au acceptat costurile și au făcut treaba, au efectuat investițiile necesare prin lege și nu putem să-i dezamăgim pe acești 70% din producătorii de ouă europeni. O producție, o soluție practică ar fi să spunem că se interzice să interzic ouăle de la găini crescute în cuști convenționale care provin din uh, afara regiunii sau țării respective. Dar altceva este să spui că ar trebui ca aceste ouă ilegale să poarte o ștampilă roșie mare. Domnul Maier, mulțumesc domnule președinte. Din toate cele amintite, două puncte sunt foarte importante și ne așteptăm la un răspuns clar din partea comisiei. În doar un an, un, o, o treime uh, din ouă provin din uh, uh, cuști care nu mai sunt uh, uh, permise. Și nu este bine ca aceste ouă să aibă aceeași eti- etichetă ca și cele care sunt de fapt ilegale și de aceea uh, doresc să propun o nouă uh, clasificare. Nu trebuie să discriminăm folosind culori precum este culoarea roșie, ci trebuie să definim niște uh, Uh, um, criterii foarte clare și cred că acest lucru putem să-l facem fără prea mult uh, efort. Un alt aspect, punerea în aplicare a directivei trebuie controlată mult mai bine. Și știm din alte domenii, și pot să amintesc aici doar uh, domeniul financiar, că uh, raportarea simplă din partea statelor membre nu este suficientă deoarece aceste date, dacă ajung pur și simplu într-o statistică și sunt uitate, nu avem la dispoziție informația necesară. Și am văzut ce s-a întâmplat în domeniul financiar, unde doar am acceptat datele și nu le-am controlat. Așadar, cum uh, propune Comisia să efectueze acest control real? Chiudiamo questo dibattito con l'onorevole Dorf. Mulțumesc. Încheiem această dezbatere cu domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte uh, succint. Cred că este foarte important că avem această uh, dezbatere, deși domnul comisar a spus că nu este uh, competent în acest uh, domeniu. Cred că totuși discutăm aici despre agricultură și nu discutăm doar despre bunăstarea uh, Um, uh, păsărilor domestice, ci și despre bunăstarea uh, agricultorilor. Așadar, uh, este important dacă cei care produc ouă se află într-o stație bună sau nu. Și după părerea mea, este sarcina noastră să îi protejăm pe cei care au încercat să respecte legislația europeană și cei care au făcut investiții în acest sens și de aceea trebuie să fim uh, atenți ca piața să nu fie subminată după anul 2012 de către cei care produc ouă nerespectând prevederile legale. Aș avea și două întrebări uh, concrete adresate Comisiei. În ce măsură se cunoaște dacă uh, după după conversia de la uh, cuști mari au fost uh, distruse uh, cuștile convenționale, de exemplu, sau au fost folosite în continuare. Și, de asemenea, dacă există informații în ceea ce privește instalarea unor noi cuști, însă, de exemplu, cuștile convenționale au fost apoi transportate în afara granițelor Uniunii Europene pentru ca acolo să fie uh, produse aceste ouă, poate uneori nici la o distanță foarte mare de granițele Uniunii Europene. Grazie, uh, Dorfman, grazie a tutti. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. Bineînțeles, este vorba de un dosar uh, care intră în competența comisarului Dali. Este vorba de chestiuni care țin de agricultură și de bunăstarea animalelor, astfel încât trebuie să găsim o soluție la această problemă. Dau acum cuvântul reprezentantului comisiei. Grazie. Ehm, innanzitutto ringrazio eh, la Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru, Agricol, pentru Agricultură pentru această dezbatere și pentru prilejul de a asculta uh, ce s-a exprimat deja în întrebările scrise. Îmi pare rău că nu vi s-au părut limpezi răspunsurile mele, unele dintre ele. Dar n-am decât câteva minute la dispoziție și nu pot acum să vă spun decât că Comisia este gata să continue această dezbatere la mai multe niveluri, să analizăm îndeaproape situația. În ceea ce privește etichetarea și distribuirea ouălor ilegale, toate acestea sunt reglementate la nivel necomunitar. Toate ouăle care vor veni de la, vor fi, vor fi produse de găini care sunt crescute în cuști, vor fi ilegale. Statele membre dispun totuși de procedura pentru încălcare a drepturilor, dreptului comunitar. Acum avem trei procese în curs la CEJ. Este vorba de o acțiune comună care a avut uh, loc la nivel politic. Eu pot să vă spun că s-au uh, efectuat 20 de inspecții și aveți uh, rezultatele disponibile. S-au făcut remarce statelor membre privind metodele de Germania, Lituania, Malta și România sunt statele care nu au răspuns la solicitarea de prezentare a planurilor de acțiune, planurilor de intervenție. Am cerut un raport și un plan de intervenție privind modul în care autoritățile competente ale statelor membre vor pune în aplicare acest sistem și nu am primit toate răspunsurile. Fără aceste răspunsuri, fără aceste date, nu putem să punem în aplicare acest sistem în cadrul Comisiei Veterinare Permanente am cerut date privind aceste inspecții și există o norme foarte clare care cer serviciilor competente statelor membre de a pune la dispoziție date privind controlul și numărul de găini din crescătorii. Aceste, nu am primit aceste date de la toate statele membre, deci sunt uh, în curs proceduri de încălcare care sunt desfășurate în toată transparență, transparență de plină. Unele state membre, unele state membre nu um, au recunoscut recunoscut că ele aveau obligația de a pune în aplicare această uh, reglementare. În momentul când se vorbește despre dificultăți de punere în aplicare, trebuie să vedem care a fost regulamentul pentru bunăstarea animalelor care s-a aplicat în ultimii 10 ani. Este vorba de un regulament care a fost însoțit de prea puține instrumente de control la nivel comunitar, iar acest element reprezintă unul dintre elementele cruciale care, care reiese din evaluarea în curs uh, a acestor uh, ultimi ani de politică privind bunăstarea animalelor. În ciuda acestui uh, factor și doresc să termin în, pe o notă pozitivă, sistemul <coughs> de piață, uh, piața se orientează către noi sisteme, sisteme alternative, care recunosc rolul important al bunăstării animale în ceea ce privește calitatea produselor. Iar aceste elemente se îndreaptă către terenul a agriculturii și mediul înconjurător. Este foarte important acest lucru și trebuie să se ține cont de el în ceea ce privește reforma politicii agricole comune. Discuțiile sunt în curs și încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-ați oferit de a lua cuvântul la Parlamentul European în incinta care permite cetățenilor europeni să-și facă auzit glasul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc reprezentantului Comisiei, spune domnul președinte. E drept, așa cum a spus domnul Gavinelli, trebuie să ducem mai departe aceste acțiuni de sensibilizare a opiniei publice, fiindcă nu putem să răspunem, să rămânem cu brațele în sân, trebuie să facem ceva, astfel încât atât comisia noastră, cât și Parlamentul la nivelul plenare vom încerca să avem o intervenție, poate chiar o întrebare orală. Jose Bovecere, cere cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Profit acum de prezența domnului Gavinelli, care îl reprezintă pe domnul comisar Dali aici în fața noastră în calitate de reprezentant al Comisiei pentru a informa pe colegii mei că astăzi dimineață am ținut o conferință de presă pentru a denunța mm, proasta funcționare a EFSA, precum și faptul că președintele EFSA reprezintă lobby-ul agroindustrial din ziua de astăzi la nivel uh, agroindustrial și că nu a jucat corect, uh, a falsificat uh, uh, no, um, documentele în care își declară conflictele de interese, a realizat falsuri în documentele furnizate Comisiei pentru Mediul Înconjurător în luna martie, iar în conferința de presă din această dimineață EFSA, a, în anunțul acestei conferințe de presă, EFSA a schimbat declarația doamnei Bagati ieri seară la ora 18. Deci ne confruntăm cu o situație foarte gravă, unde astăzi Comisia a, acoperă interese care sunt intolerabile. Vă rog să-i transmiteți domnului Dali această informație. L-am informat eu de acest lucru pe 14 iulie. Așteptam Totuși, o demisie după aceasta n-a avut loc nicio demisie. Iată de ce am făcut publice aceste informații în această dimineață. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc uh, foarte mult. Evident, această informație va fi transmisă, așa cum a spus domnul Jose Încă o informație, ați primit calendarul reuniunilor Comagri din 2011. Mulțumesc foarte mult, ne revedem după masă, într-o altă sală.